18. Urmează raportul doamnei Anibol despre exploatarea sexuală, egalitatea între sexe. Începe doamna raportor, 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, raportorilor și ONG-urilor cu care am conlucrat. <clears throat> Lobby-ul femeilor în Europa și alte rețele Uh, care ajută femeile care au supraviețuit prostituției și coordonatorul european împotriva traficului de ființe umane. Raportul meu se bazează pe două directive. Cea cu privire la victima violențelor din 2012 și cea pe trafic din 2011. E clar că traficul duce la prostituție și prostituția duce la trafic. Și acesta este unul dintre principalele motive pentru care prostituția e o problemă transfrontalieră și de ce trebuie să ne îngrijoreze pe toți aici în Parlament. <clears throat> Sunt și probleme de sănătate, desigur, care au și ele un rol important. Mă bucur să am, iată, această ocazie de a prezenta acest raport. Nu este un subiect controvers și dificil, pentru că legile legate de prostituție, spre deosebire de strategia generală și probleme transfrontaliere. Deci legile sunt ale statelor membre. Și sigur, sunt de competența statelor membre și variază foarte mult. În țări precum Regatul Unit, prostituția în sine nu e ilegală, dar tot ce ține de ea este oferirea serviciilor Uh, organizarea unui bordel, serviciile și așa mai departe, toate sunt pedepsibile. În alte țări, prostituția este însă legală. Germania și țările de jos, de exemplu. De aceea avem perspective diferite, ceea ce a făcut acest raport nu dificil, dar trebuind să țină cont de toate tradițiile diferite din întreaga Uniune Europeană. Un lucru însă a fost clar, și anume faptul că foarte puține femei aleg liber să lucreze ca prostituate. În uh, cadrul cercetărilor mele am vorbit cu mulți uh, supraviețuitori și am vorbit cu mulți care lucrează în prostituție în diferite forme, dar nu am întâlnit nici o femeie care să fi spus că a ales de bunăvoie această meserie. Așa cum am spus, multe femei au fost victimele traficului de ființe umane, iar cercetările europene arată că 62% din femeile traficate în Europa sunt femei traficate pentru exploatare sexuală. <clears throat> De multe ori sunt femei foarte tinere, chiar fete. Și asta e o problemă în sine. Pe lângă acest fapt, mai sunt și probleme de abuz de drog, multe. Greu de cuantificat, pentru că statisticile sunt greu de găsit în acest sens, dar mulți dintre cei dintre cele care lucrează în prostituție au suferit de abuzuri în tinerețe sau au avut alte probleme și în special în perioade de criză multă lume se îndreaptă spre prostituție, dată fiind sărăcia. Nimeni nu o face din, ca liberă alegere. Nu e o meserie ca orice altă meserie. Prostituția nu ține cont de egalitatea între sexe și de aceea în raportul meu sugerez să luăm foarte în serios modelul din Suedia, modelul nordic, așa cum îl știm, unde cumpărătorul acestor servicii este cel pedepsit. Și asta a arătat că nivelul de prostituție scade în Suedia din 99 de când s-a introdus cu 50%, adică o scădere semnificativă iar eu cred că modul în care trebuie tratată și redusă prostituția este să reducem cererea. Singurul, singura măsură, singurul model care a dovedit că face acest lucru este acesta din Suedia. De aceea vă cer tuturor să susțineți acest raport atât de important. Mulțumim mult uh, colegii noastre Honeyball. Trecem la procedura Catch the Eye și aici am mai multe persoane înscrise decât putem asculta. De aceea voi ține cont de cei care au luat deja cuvântul, <clears throat> deci de o reprezentare națională și a fracțiunilor. Dăm cuvântul doamnei Saborska. Ďakujem pekne, pán predseda Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să-mi uh, manifest sprijinul pentru acest raport. Termenul prostituție înseamnă trafic de ființe umane, prin definiție. Fiindcă este vorba despre cumpărarea unei ființe umane pentru propria plăcere fie că este vorba despre prostituție forțată sau nu, principiul este același și sper să fie interzis uh, astfel de fenomen. Probabil că poziția mea nu este acceptată de colegii din statele membre care, unde prostituția a fost legalizată. Chiar și CEJ a dat o hotărâre în care se spunea că prostituția este o meserie care oricare alta. Eu, ca raportor din umbră, voi face tot ce să uh, stă în putință pentru a ajunge la un text pe care grupul meu să îl poată sprijini. Mulțumesc. Mulțumesc, colegii Zaborska. Urmează colega Estrela. Mulțumesc, domnule președinte. Prostituția include 40-42 de milioane de persoane în lumea întreagă, dintre care majoritatea covârșitoare sunt femei. Această situație este cauzată de inegalitățile între sexe, problemele economice, sărăcia și excluziunea socială s-a dovedit ca fiind principalele cauze ale prostituției. Iar acest fenomen merge mână în mână cu crima organizată. Piața prostituției crește traficul de femei și copii. Există o mare discrepanță în ceea ce privește modul în care statele membre abordează această chestiune. Unele state membre consideră că este vorba despre o încălcare a drepturilor femeilor, despre o sclavie sexuală care duce mai departe inegalitățile între sexe. Alte state membre consideră că femeile au dreptul să facă tot ce doresc cu corpul lor. Modelul nordic este cel care uh, o crotește cel mai mult uh, demnitatea femeilor, dar trebuie să fie informate cum trebuie poliția și uh, uh angajații uh, justiției. Prostituția nu poate să fie o meserie. Vă mulțumesc. Mulțumesc, colegii Estrella. Urmează doamna Lunacek. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, doamnelor și domnilor. Uh, Doamna Hannibal, în uh, raportul său, după părerea mea și după uh, părerea grupului meu, nu ține cont uh, de uh, diferitele păreri care există. Ca feministă și eu am o problemă cu faptul că în societatea noastră patriarhală mulți prea mulți bărbați privesc uh, femeile ca un obiect pentru muncă, pentru sex și nu pentru ființe demne. Uh, dar uh, modelul nordic nu uh, rezolvă problema. Trebuie să facem o diferență între trafic și prostituție și activitatea sexuală pe baza unei decizii individuale. Uh, știu că sunt femei care se implică în astfel de activități din cauza greutăților economice, însă este opțiunea lor. Uh, deci, împreună cu membrii altor uh, grupuri politice, uh, propunem o rezoluție alternativă care se bazează pe um, responsabilitatea statelor membre și o posibilitate de ieșire pentru cei care vor să părăsească prostituția. Doamna Zuber are cuvântul. Mulțumesc. 96% din persoanele care fac prostituție sunt femei, iar acest lucru este cauzat de inegalitatea între sexe și reprezintă o formă de violență brutală. Nu este cea mai veche uh, profesie și meserie din lume, ci cea mai ve- veche formă de abuz împotriva femeilor pe care, iată, capitalismul acum uh, ridică, uh, îl reproduce. Fiindcă în capitalism se crede că totul poate fi vândut, inclusiv uh, intimitatea. Femeile sunt tratate ca mărfuri și sunt folosite pentru profit, iar în țările, iar țările unde pro- prostituția unde prostituția este legalizată, iată, nu se întâmplă nimic, iar iar uh, cei care consideră că femeile care își vând intimitatea și demnitatea pentru plăcerea unor bărbați se înșală. Uh, iar perspectiva de interzicere din acest raport uh, consideră femeile victime pe care statul trebuie să le ajute și sunt, sunt incriminați cei care solicită astfel de servicii. Mulțumesc. Vielen Dank. Mulțumesc, doamnei Zuber. Urmează domnul Țiopor. Unde se află? Mulțumesc, domnule președinte. Dacă e să fim eficienți în combaterea prostituției, avem cu adevărat nevoie de o legislație foarte dură. <clears throat> Ceva care să îi înfricoșeze pe doritori. Să nu ne uităm că în anumite țări legislația e foarte dură, dar problemele stau în implementare. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că înțelegem că legislația există, dar trebuie implementată. În Polonia, Femeile se prostituează în special în parcările pentru tiruri. Uh, provin de obicei din uh, Europa de Sud și sunt abuzate în condiții foarte rele. Trebuie să combatem acest fenomen. Mulțumim. Köszönöm szépen, miközben az Európai Unió tonasz... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul în vreme ce Uniunea Europeană elaborează multe documente în ceea ce vește traficul cu femei și violența împotriva femeilor, există multe state membre unde poliția este indiferentă uh, față de femei. Comisarul de poliție din Budapesta a refuzat să organizeze un uh, training pentru agenții de poliție poliția austriacă a cerut o anchetă pentru că uh, fete din Ungaria pleacă în Austria și dispar în condiții misterioase. Uh, poliția austriacă refuză să lanseze o anchetă, chiar dacă este evident că există bănuieli de violență împotriva femeilor respective și există și bănuiala că există un uh, trafic de persoane. Cunoașteți această practică și ce intenționa să faceți? Acum domnul coleg Boris. Bardzo dziękuję. Proceder prostytucji. Mulțumesc, domnule președinte. Prostituția și profitul aferent uh, reprezintă o problemă transfrontalieră. E nevoie de legislație mai coerentă și mai strictă care ar, care ar putea să ne permită să aplicăm regulamentele în mod mai eficient. Ar trebui să avem și strategii pentru femeile care doresc să iasă din uh, lumea prostituției, fiindcă prostituția merge mână în mână cu sărăcia Trebuie să ne, și cu greutățile, trebuie să ne asigurăm că statele membre cooperează pentru a combate crima organizată. Mulțumesc. Boris. Mulțumim, domnule Boris. Și acum, doamna Head, în încheierea procedurii. Mulțumesc, domnule președinte. În 2011 a apărut legislație nouă în acest domeniu în Europa. Și acum o parte din aceste activități sunt criminalizate. În 2016 se va pune din nou această problemă, Să e important să analizăm acum acest raport. Și nu avem legislație și de aceea avem nevoie de un raport pentru a putea trata acest subiect. Mulțumesc, doamnei Haidt. Aici se încheie procedura Catch the Rye și dăm uh, cuvântul doamnei comisar Georgeva. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a adresa mulțumiri uh, doamnei Mary Hannibal pentru raportul din proprie inițiativă. Există consecințe îngrozitoare ale traficului de persoane și exploatării uh, povești despre decepțiile suferite de tinere și femei care au trebuit să-și vândă trupul, care au fost uh, bătute, unor au fost vândute de propriile familii. Și aș vrea să încep prin a spune foarte clar că pentru noi, în Uniunea Europeană, traficul de persoane este inacceptabil. Este o încălcare flagrantă a drepturilor omului și este o formă de infracțiune de criminalitate foarte serioasă. Uh, traficul de persoane uh, este uh, o infracțiune subterană, dar totuși lucrurile se petrec în fața ochilor noștri. Și cei care nu sunt bine văzuți sunt cei care controlează din umbră acest fenomen. Înțelegem de asemenea foarte bine legăturile între gen și trafic. Eurostatul arată că 96% din victimele uh, traficului pentru exploatare sexuală sunt femei și tinere. Și în spatele acestor cifre statistice se află tragedia fiecare, fiecare dintre acestea. Și asta are legătură cu discuția pe care am avut-o la tema anterioară, raportul prezentat de doamna Parvanova. Recunoaștem de asemenea că femeile și copiii sfârșesc pe piața prostituției nu pentru că a optat pentru acest lucru. Există o legătură între piața prostituției, exploatare și criminalitatea organizată. Aceste legături nu pot fi contestate și ele sunt din ce în ce mai evidente. Majoritatea victimelor exploatării sexuale sunt traficate în țări unde prostituția este reglementată sau legală. Așa cum am subliniat în discuțiile anterioare, Uniunea Europeană a adoptat o directivă ambițioasă privind traficul de persoane și o nouă strategie uh, complementară acestei strategii. Este abordată dimensiunea de gen și necesitatea de a reduce dimensiunile fenomenului de trafic de persoane. Uh, prevenirea este elementul cheie al acestei directive. Se recunoaște că există nevoia de a reduce cererea de exploatare sexuală. trebuie să existe întotdeauna un client și un utilizator pentru pornografia în rândul copiilor și prostituția în rândul uh, fetelor de 10 ani. Trebuie să eliminăm, să reducem această cerere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Georgeva. Discuția se încheie aici. Votul are loc mâine la 11.30. Și ultimul punct de pe ordinea de zi pentru astăzi, raportul colegului Sile, transferul de competențe. Dau cuvântul domnului raportor, 4 minute.